Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar... Bună ziua tuturor! Haideți să începem reuniunea de astăzi. Primul punct pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Sunt două mici schimbări aici pe care aș vrea să le sugerez. În primul rând, Raportul doamnei Nedelceva, punctul 13. ar putea, de fapt, să fie votat mâine. Pentru ca doamna Nedelceva să poată merge la o altă reuniune. Cea de-a doua schimbare este raportul doamnei Svensson, care nu poate uh, să vină săptămâna aceasta și de aceea a cerut ca raportul ei să se voteze la următoarea întâlnire a comisiei. Reunião e que passe para a ordem de trabalho. Doamna raportor a cerut deci ca acest punct să fie retras de pe ordinea de zi a acestei reuniuni. Dacă nu aveți obiecții, considerăm că proiectul de ordine de zi este adoptat cu modificările menționate. Punctul 2. Comunicările președintei. Nu am comunicări. Și astfel ajungem la punctul 3 aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din datele de 8 noiembrie și din 29 și 30 noiembrie 2010. Ați primit procesul, procesele verbale în cauză. Dacă nu aveți obiecții până la sfârșitul reuniunii de astăzi, atunci acestea se vor considera adoptate. Haideți să trecem acum la punctul 4, Punctul cel mai important de astăzi și anume prezentarea programului președinției maghiare în legătură cu domeniul drepturilor femeii și al egalității de gen. Îl avem alături de noi pe ministrul resurselor naționale al Ungariei, domnul Miklos Reteli, căruia îi urez bun venit și căruia îi și dau cuvântul pentru a ne prezenta programul președinției maghiare pentru următoarele șase luni. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Sunt foarte onorat să fiu alături de dumneavoastră pentru a vă prezenta programul legat de egalitatea de gen al președinției maghiare și prioritățile noastre. Am să vă vorbesc despre cum anume vom continua să ne ocupăm de inițiativele de gen de pe ordinea de zi ne-am pregătit pentru președinție cu multe așteptări, pentru că noi am intrat în Uniunea Europeană abia acum șase ani. Și uh, acum șase ani a fost un moment foarte important pentru noi aderarea la Uniunea Europeană. În ultimii șase ani, atât Ungaria cât și Uniunea Europeană au trecut prin schimbări semnificative. Tratatul de la Lisabona a extins competențele Parlamentului European și a creat noi baze pentru relațiile dintre Parlament și Consiliu. Și am convingerea că vom reuși să avem o cooperare constructivă în următoarele șase luni. Și sper că vom putea găsi soluții la toate chestiunile ce necesită codecizia. În ultimii ani au apărut schimbări importante în întreaga Europa care au afectat și femeile. În primul rând, este vorba de o schimbare pozitivă. Nivelul femeilor în domeniul ocupării a crescut foarte mult. În numai 10 ani, din 98 până în 2008, această creștere a fost mai mare de Însă, mai există un subiect care ne dă de gândit și anume, încă mai există diferențe importante între nivelurile de ocupare la bărbați și femei. Această diferență în 2008 era de aproape 14%. În uh, același fel, diferența de salariu dintre pe bărbați și femei a scăzut. Ceea ce este valabil și pe, în ceea ce privește poziția socială și riscul de sărăcie. Dar scăderea aceasta a fost mult mai mică decât se aștepta. Și de asemenea constatăm că există mari diferențe de la un stat membru la altul. Putem spune fără îndoială că criza economică și financiară a avut uh, un impact care a fost diferit de la un gen la altul, nu a fost neutru din punctul de vedere al genului. Constatăm din analizele făcute că femeile șomere au avut dificultăți mult mai mari în a reveni pe piața muncii și uh, după o perioadă de șomaj au fost nevoite să accepte slujbe mai prost plătite și de mai proastă calitate. Suntem convinși că această perioadă de redresare creează o situație nouă în întreaga Europa. Trebuie să punem acum bazele pe termen lung pentru funcționarea economiei în viitor. De aceea, considerăm că egalitatea de gen este o precondiție a creșterii și o creștere a ocupă, o, un factor ce contribuie la creșterea ocupării și a coeziunii sociale. Din acest motiv, considerăm că este evident că nici măcar nu putem menționa strategia Europa 2020 fără să subliniem dimensiunea sa de gen. Piatra unghiulară a strategiei Europa 2020 este creșterea sustenabilă, inteligentă și care să includă pe toată lumea. Și nu putem atinge niciunul din aceste obiective dacă nu permitem tuturor cetățenilor europeni, bărbați și femei, să participe la procesele democratice și să culeagă roadele acestora. Egalitatea de gen are multe aspecte și noi dorim să le includem în inițiativele Amiral. Pentru că astfel ne vom atinge obiectivul. E vorba de reconcilierea vieții profesionale cu viața privată, ameliorarea condițiilor de muncă ale femeilor și consolidarea rolului lor în procesul de luare a deciziilor. Și de ce am menționat în primul rând strategia Europa 2020? Pentru că implementarea acesteia începe în timpul președinției noastre, la nivel european și și în statele membre. Și, bineînțeles, toate inițiativele legate de aceasta se numără printre prioritățile noastre. La Consiliul EPSCO dorim să ne concentrăm pe două subiecte, crearea de locuri de muncă și includerea uh, populației rome, promovarea acestei includeri. Dacă există o voință politică comună și o coerență în munca noastră, atunci crearea de locuri de muncă ar putea să contribuie la reducerea inegalităților de gen de pe piața de muncă. În același fel, includerea romilor poate să promoveze și ameliorarea situației economice a grupurilor dezavantajate și, de asemenea, creșterea uh, rolului femeilor rome în societate. Și vreau să mai subliniez două provocări. Tendințele demografice și fenomenul societății în proces de îmbătrânire. Acestea sunt uh, ambele provocări importante pe care noi dorim să le uh, înfruntăm încercând să reconciliem viața privată și viața profesională, munca. Noi credem că este posibil să se împace munca cu viața privată și acest lucru este important mai ales din punctul de vedere al egalității de gen. Trebuie să recunoaștem faptul că a avea grijă de o familie și a munci este un... sunt, de fapt, două lucruri pe care femeile le fac mai mult decât bărbații. E vorba, deci, de o sarcină dublă și din acest motiv, din ce în ce mai multe femei și întotdeauna femeile sunt mai discriminate decât bărbații pe piața de muncă. Președinția noastră a început într-un context de uh, provocări demografice și de politici familiale importante. Și de aceea dorim să punem egalitatea de gen într-o nouă lumină. Președinția maghiară dorește să se concentreze pe procesele demografice. Și asta, cu toate că uh, un, strategia UE 2020 a stabilit uh, obiective ambițioase, Acestea nu pot fi îndeplinite dacă nu se găsesc răspunsuri adecvate la provocările reprezentate de scăderea forței de muncă și de îmbătrânirea societății europene. Ca să evităm uh, posibilele, posibilele neînțelegeri, aș dori să subliniez că pentru noi, dincolo de strategia 2020, toate dimensiunile egalității de gen sunt importante, pentru că e vorba de un drept fundamental al omului, care trebuie uh, implementat în permanență. Altfel nu putem vorbi de o Europa în dezvoltare. Însă trebuie să ne fie clar că în timpul unui singur mandat de președinție este imposibil să te ocupi de toate subiectele și de toate aspectele în amănunt. Există un proverb în Ungaria și anume că dacă încerci să obții prea multe, până la urmă uh, vei primi prea puțin sau cine fuge după doi iepuri nu prinde niciunul. Și rezultatul este că noi încercăm să ținem cont de înțelepciunea populară și de aceea uh, ne-am stabilit trei priorități în domeniul legalității de gen și de drepturile femeilor. Sunt mii de posibilități, noi însă ne-am ales trei priorități, următoarele. În primul rând, am dorit să regândim, să revizuim egalitatea de gen în perspectiva strategiei Europa 2020. În al doilea rând, am vrea să ne concentrăm asupra uh, necesității de a combate violența la adresa femeilor și în al treilea rând am vrea să promovăm egalitatea de gen globală. Sigur că aceasta nu este și ordinea celor trei priorități, am vrut doar să le numesc pe toate trei. Acestea sunt subiectele pe care dorim, asupra cărora dorim să ne concentrăm deocamdată, însă știm că sunt multe probleme delicate pe care nu am reușit să le introducem pe uh, ordinea noastră de zi, dar sperăm că ne-am ales cele mai controversate și cele mai actuale subiecte. Noi am dorit să dezvoltăm Pactul European pentru Egalitatea de Gen, adoptat în 2006 și să ne bazăm pe acesta în munca noastră. De ce este necesară dezvoltarea ulterioară a acestui pact, a acestui acord? Sunt mai multe motive și aș dori să vă spun care sunt acestea. În primul rând, avem nevoie de o revizuire a acestui pact, pentru că de când a fost adoptat, am văzut că au fost schimbări semnificative în economiile și în societățile Europei. Și trebuie să ne gândim la ele și să răspundem la aceste schimbări. În al doilea rând, credem că este nevoie să uh, facem un inventar al celor uh, realizate. Care sunt rezultatele concrete pe care le-a adus acest pact în Uniunea Europeană în domeniul egalității de gen? Și, în al treilea rând, Strategia Europa 2020 a creat o nouă politică economică și un nou cadru de politici sociale și economice pentru fiecare categorie de politici orizontale. Și în cele din urmă, dar nu în ultimul rând, Comisia Europeană a adoptat strategia de gen pentru perioada 2010-2015. Consiliul a uh, salutat acest document al Comisiei în concluziile Consiliului EPSCO și chiar și din concluzii Consiliul și-a luat deja uh, angajamentul de a revizui pactul de gen. Care sunt elementele pe care le recomandă președinția maghiară pentru dezvoltarea ulterioară a pactului privind egalitatea de gen. Noi am dorit, în primul rând, să stabilim un calendar, pentru că astfel monitorizarea va deveni mai simplă. Noi credem că așa putem să contribuim mai eficient la implementarea strategiei Europa 2020. Adică, am dori să ne stabilim prioritățile și să ne stabilim angajamentele politice pentru aceeași perioadă în ceea ce privește egalitatea de gen. Sigur că știm că vor fi priorități și acțiuni a căror implementare necesită mai mult de un deceniu. Cu toate acestea, credem că ar fi util ca toată lumea să folosească aceleași principii de bază, același calendar și aceleași priorități atunci când uh, ne ocupăm de implementare. Acest pact adoptat în 2010 este încă relevant din multe puncte de vedere, pentru că, după cum v-am spus, în ciuda eforturilor făcute, Există încă o mare diferență între salarii și piața de muncă este încă segregată și se găsește foarte greu un stat membru care să fie implementat pe deplin obiectivele de la Barcelona. Și am menționat aici doar câteva obiective din capitolul egalității de gen. De aceea, noi am dorit să menținem multe elemente ale pactului în noul document. Credem de asemenea că este important să uh, modificăm textul inițial. Trebuie să includem în el necesitatea de a combate violența la adresa femeilor, un uh, subiect care lipsea din pactul anterior, în ciuda faptului că acest fenomen a fost uh, s-a bucurat de atenția președinției spaniole și a președinției anterioare, uh, lipsea din documente și aceasta este cea mai gravă încălcare a drepturilor femeilor și dacă ne uităm la cifre, ne simțim imediat obligați să acționăm. Cel puțin două femei din zece din Uniunea Europeană au fost victimele violenței. Și una din zece femei a fost victima unor violențe sexuale. Acest pact nu va putea să se ocupe de toate detaliile problemei, însă poate să stabilească obiective strategice transversale. Și în acest scop am dorit să cerem statelor membre UE să creeze strategii care să reprezinte un cadru pentru adoptarea de acțiuni și de decizii politice împotriva tuturor tipurilor de violență. În același timp, am dorit să subliniem cât de important este rolul jucat de bărbați în combaterea violenței la adresa femeilor. Mă bucur să constat că în Parlamentul European acest subiect rămâne permanent pe ordinea de zi. Și de asemenea că la Consiliul uh, Europei există un alt acord la care se lucrează acum. Acesta va fi un pas important înainte. Cred că trebuie să împărtășim toată experiența din instituțiile europene și din alte instituții, pentru că această punere în comun, acest schimb de experiență, va fi o sursă de uh, inspirație în munca noastră. Sigur că trebuie ca toate aceste vorbe să se transforme în fapte și trebuie să asigurăm și o monitorizare adecvată. De aceea, pactul reînnoit se va concentra mai mult pe implementare și pe monitorizare și pe aspecte legate de acestea. Sperăm că acest pas făcut de noi va stimula fiecare stat membru să dea mai multă importanță egalității de gen, de exemplu în implementarea strategiei Europa 2020 și în redactarea programelor naționale de reformă. În continuare, aș dori să vorbesc despre două dosare legislative foarte delicate. Dosare importante pentru dumneavoastră. În primul rând, este vorba de directiva orizontală antidiscriminare și cea de-a doua este directiva privind concediul de maternitate. Știm cu toții că aceste două directive se ocupă de subiecte foarte grave, foarte delicate, deși sunt bazate pe valori europene comune, cum ar fi non-discriminarea și alte valori importante, ne uh, trezim totuși într-o situație dificilă atunci când încercăm să adoptăm directive europene amănunțite. Opiniile diferitelor state membre legate de implementare sunt foarte diferite. Și asta pentru că practicile actuale din diferitele state membre sunt și ele foarte diferite. Trebuie să respectăm aceste diferențe pentru că suntem uniți în diversitate, aceasta este una din principalele noastre valori și de aceea respectăm diversitatea. Cred că nu trebuie să mai subliniez cât de importantă este directiva antidiscriminare, cel puțin nu în fața dumneavoastră. Adoptarea unei astfel de directive ar face să nu mai existe neajunsurile legislației europene în vigoare. Pentru că, la ora actuală, în domeniul discriminării, acțiunile și măsurile luate sunt diferite în funcție de motivele de discriminare. Unele state membre oferă o protecție egală față de discriminare, indiferent de motivele discriminării. Cu toate acestea, noi credem că este important să se garanteze un nivel minim global de protecție în întreaga Uniune Europeană. Ca membri ai Uniunii Europene, am stabilit împreună că vom promova valori comune și obiective comune. Și am stabilit că vom întreprinde acțiuni comune, acțiuni coordonate în anumite domenii. În ceea ce privește antidiscriminarea, nu putem să progresăm în lipsa unei directive orizontale care să meargă dincolo de piața de muncă. Vom continua negocierile asupra directivei uh, antidiscriminare însă nu vă putem face promisiuni în legătură cu încheierea acestor negocieri. Știm cu toții că e foarte greu să se ajungă la un acord, mai ales dată fiind situația actuală și măsurile de austeritate. Nu putem promite că vom acorda o importanță egală diferitelor tipuri de discriminare. După cum am spus la început, nu dorim să fugim după doi iepuri pentru că riscăm să nu prindem niciunul. Președinția maghiară uh, se va ocupa de uh, puțin câte puțin, însă vrem ca până la sfârșit să avem foarte multe realizări. Am dorit să ne concentrăm asupra protecției persoanelor cu handicap – Astfel vom continua lucrările președinției belgiene. Însă acesta nu este singurul motiv pentru care am uh, hotărât să ne concentrăm asupra persoanelor cu, cu handicap. Este o prioritate generală din uh, munca președinției maghiare și este un obiectiv armonizat cu negocierile asupra strategiei europene în legătură cu persoanele cu handicap, adoptată de mult de comisie. Noi ne-am străduit să obținem sinergii atunci când am hotărât să ne ocupăm de garantarea protecției împotriva discriminării pentru persoanele cu handicap în cadrul directivei antidiscriminare și ne ocupăm de același subiect și la alte evenimente. Dorim să organizăm o conferință la nivel înalt pe această temă și punctul central al acesteia va fi crearea unui cadru legal european și internațional. Credem că Convenția ONU pe aceeași temă trebuie să fie ratificată cât mai rapid. Și astfel vom putea ajunge la o ratificare de către Uniunea Europeană. Și am fi foarte mulțumiți dacă am putea primi și reprezentanții ai comisiei dumneavoastră la convenția respectivă. În ceea ce privește proiectul de directivă privind concediul de maternitate, acesta este, aceasta este o moștenire grea, e un subiect delicat. Știm care sunt principiile și care sunt realitățile dure. Obiectivele de politică sunt contradictorii și prioritățile sunt contradictorii. E foarte greu să se ajungă la un compromis acceptabil. Trebuie să uh, protejăm viitoarele mame, să le protejăm sănătatea, să protejăm sănătatea mamelor care alăptează, sănătatea copiilor. Însă, în ghilimele, nu trebuie să îi supraprotejăm. Întrebarea este însă unde este măsura, unde este linia de mijloc. Trebuie să ținem cont de interesele angajatorilor, de interesele pieței de muncă pe termen scurt, ceea ce nu înseamnă că nu ținem cont de interesele celor care doresc să întemeieze o familie. Și trebuie să ținem cont și de tendințele demografice pe termen lung. Președinția maghiară nu se va sfii în fața acestor provocări. Noi ne vom continua munca. Suntem convinși că avem nevoie de cerințe minime la nivel european și trebuie să ținem cont de specificul diferitelor sisteme din diferitele state membre. Un alt element important este concediul de maternitate, deci. Noi dorim să ne ocupăm de acest subiect ținând cont de gradul său de complexitate. Știm că cea mai mare diferență este, dintre statele membre este durata concediului de maternitate și uh, plata primită. Însă trebuie să găsim un compromis. Vom ține cont de toate celelalte elemente din directivă. Și am dorit să răspundem la propunerile dumneavoastră, la amendamentele dumneavoastră și grupul de lucru de la Consiliu le va discuta în detaliu chiar și amendamentele care merg mai departe decât uh, cele propuse de comisie. Am constatat că un grup de state membre au reacționat imediat în mod negativ, în scris. Cu toate astea, am dorit să inițiem o dezbatere profesionistă la grupul de lucru de la Consiliu. Și asta pentru a vedea cam ce marjă de manevră avem pentru găsirea unui compromis. Am dorit de asemenea să revizuim propunerea inițială a Comisiei la Consiliu. Sunt multe state membre la, de la Consiliu care ne-au informat că ar putea accepta să folosească acel document ca punct de pornire în munca noastră. Președinția maghiară este ambițioasă, însă nu dorește să-și stabilească obiective nerealiste. De aceea, în ceea ce privește directiva concediului de maternitate, nu credem că în cele câteva luni de președinție maghiară vom reuși să ajungem la un acord în procedura de codecizie. Sunt totuși convins că Uniunea Europeană are nevoie de această directivă și că mai devreme sau mai târziu vom ajunge la un acord la Consiliu și între Consiliu și Parlament. Președinția maghiară va face tot ce stă în putere pentru a se asigura că dezbaterea de la Consiliu va fi deschisă și constructivă. Și, în cele din urmă, doresc să subliniez că îmi face mare plăcere, mi-ar face mare plăcere să mă întâlnesc cu dumneavoastră în curând. Vom primi o delegație pe 16 martie la Budapesta. Mulțumesc mult pentru atenție și aștept întrebările dumneavoastră. obrigada, senhor eh, Mulțumesc, domnule ministru Reteli, pentru această prezentare foarte completă. care are obiectivul de a uh, răspunde la preocupările noastre față de anumite lacune și anume combaterea violenței domestice și protecția femeilor și de asemenea în legătură cu nivelul de ocupare al femeilor. Aceste teme nu se găseau în documentul pe care ni l-ați transmis și iată că acum ne-ați răspuns în amănunt. Avem câțiva oratori care doresc să ia cuvântul, chiar un număr foarte mare. Și dacă sunteți de acord, am putea să organizăm o primă rundă de întrebări cu reprezentanții de la fiecare grup politic și după aceea domnul ministru vă va da răspunsurile la prima serie de întrebări. Și după aceea mai organizăm o rundă de întrebări pentru ceilalți vorbitori. Și dau cuvântul doamnei Bauer de la PP. A... Vă mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc uh, și domnului ministru pentru introducerea sa. V-ați referit la multe lucruri și salutăm acest lucru. Aș dori să menționez două aspecte care sunt uh, interconectate. Unul se referă la strategia EU 2020. În această strategie există mai multe lucruri contradictorii. Ne dorim creșterea ratei nașterilor și um, crearea a mai multor locuri de muncă. Din acest punct de vedere, cred că prioritățile dumneavoastră sunt cele bune doriți să împăcați viața familială cu munca. Există un nou uh, element aici. Un nou element pe care l-am auzit din partea dumneavoastră și este vorba de revizuirea um, pactului din anul 2006 referitor la egalitatea de gen. Prima mea întrebare este dacă aveți idei concrete despre cum poate fi împăcată viața de familie cu viața profesională, Uh, ținând cont de acest aspect. Cealaltă uh, întrebare se referă la pactul uh, de, deci, pentru egalitate de gen. Îmi aduc aminte când a fost elaborat acest pact. S-a discutat despre includerea partenerilor sociali. Aș dori să vă întreb dacă doriți să lansați o consultare cu partenerii sociali pentru a ajunge la un nou text uh, revizuit al acestui pact. Mi-a plăcut faptul că, vă, că ați legat acest lucru de strategia EU 2020, deoarece, așa cum știți și dumneavoastră și cum știm cu toții, de fapt, în această strategie nu se menționează deloc lucruri foarte importante, cum ar fi egalitatea de gen. Și acestea, deși din punctul de vedere al locurilor de muncă sau al provocărilor demografice, egalitatea de gen este un aspect foarte important care ar trebui rezolvat. De aceea salut abordarea dumneavoastră, salut faptul că doriți să legați acele două uh, elemente, să pună întrebarea însă cum veți face acest lucru. Vă mulțumesc, doamna Bauer. Doamna Thompson, din partea Societății și Democraților. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră largă. V-ați referit la foarte multe domenii legate de egalitatea de gen care se află în afara programului dumneavoastră. Cred că ați atins, de fapt, toate aspectele importante legate de egalitatea de gen. Aș dori să vă mulțumesc pentru cele spuse în legătură cu violența. Pentru mine, mie mi se pare că inițiativele luate de președinția spaniolă și care au fost continuate de președinția belgiană vor fi continuate de către dumneavoastră, deoarece este vorba de o problemă majoră în Europa. Și este vorba aici și de drepturile fundamentale ale femeilor. Aș dori să știu dacă intenționați să sprijiniți uh, munca din Parlament pe marginea uh, unei directive europene care să se refere la violența împotriva femeilor. La începutul discursului dumneavoastră ați spus că este foarte important să sprijinim și să întărim rolul femeilor în cadrul proceselor decizionale. Procesele um, decizionale fac parte din strategia Comisiei Europene pentru 2020 și am văzut că, de fapt, uh, aceasta a fost o strategie a multor guverne din uh, Uniunea Europeană. Acest lucru l-am văzut în cazul guvernului uh, spaniol, care a hotărât ca 50% din membrii guvernului să, să fie femei, Domnul Sarkozy a făcut același lucru și guvernul conservator din Danemarca a făcut același lucru. Deci un lucru care ne miră pe noi în Europa este că în uh, Ungaria este un guvern în care nu este, nicio, nu se prezentă nicio femeie. Un lucru puțin ciudat și poate ne puteți explica această situație. Deoarece această realitate nu este conformă cu cele spuse de dumneavoastră. Deci mă întreb dacă președinția are în vedere anumite um, inițiative în promovarea femeilor în procesul decizional. Vă mulțumesc, doamna Thompson. Doamna Bilbao, acum, pentru liberali. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc în primul rând pentru prezentarea dumneavoastră și pentru explicațiile pe care ni le-ați oferit la fiecare temă. În ceea ce privește partea teoretică, cred că pot să vă spun că ne aflăm pe aceeași uh, lungime de undă comisia noastră cu, ce, cu dumneavoastră. Însă cred că deja am obosit puțin să auzim întotdeauna aceleași teorii și cred că ne-ar fi plăcut să auzim niște lucruri puțin mai concrete. De exemplu, ne-ar fi plăcut ca la aspectele la care președinția ungară chiar va munci și aici ați atras atenția asupra a două aspecte importante. Este vorba de concediul uh, de maternitate. Deci, ați spus că aici există multe probleme. După părerea mea, cred că ar trebui uh, să fim capabili să facem afirmații mai concrete sau să auzim lucruri mai concrete legate de măsurile președinției uh, ungare. Um, deci, doar să încurajăm și așa mai departe, acest lucru nu este suficient. Deci, care vor fi inițiativele concrete? Care vor fi măsurile uh, concrete ale președinției uh, ungare în acest punct de vedere? Ați spus, desigur, că nu puteți să promiteți lucruri pe care nu le veți putea îndeplini. Ați spus că există probleme importante și că șase luni reprezintă o perioadă de timp limitată. Însă, în ceea ce privește inițiativele legate de persoanele cu handicap, aici vă pot uh, sprijini în totalitate femeile care au un uh, handicap sunt la urma urmei uh, discriminate de două ori. Apoi, în ceea ce privește concediul uh, maternal sau paternal, aș dori să știu care sunt problemele între diferitele state membre. Oare nu am putea să ne bazăm pe rezoluțiile Parlamentului din acest punct de vedere? Apoi, din nou în ceea ce privește concediile de maternitate și diferențele dintre state membre, uh, a spus că trebuie să ținem cont de uh, reglementările specifice fiecărui stat. De aici cred că este, se manifestă de fapt o contradicție. Cred că foarte important uh, ar fi să nu există o discriminare în ceea ce privește concediul uh, de maternitate în Europa, deoarece este vorba de un drept fundamental și de aceea, deoarece este vorba de un drept, trebuie să combatem orice formă de discriminare. Cred că um, există domenii în care nu putem diversifica și un asemenea domeniu este domeniul drepturilor omului. Și, în plus, cred că ar trebui implicați și bărbații în această inițiativă pentru a ajunge la o uh, Uh, egalitate. Vă mulțumesc, doamna Bilbao, doamna Cornelis, pentru eco- Și Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să mă refer la cele două directive despre care ați vorbit și dumneavoastră. După părerea mea, ați exprimat niște lucruri îngrijorătoare. În ceea ce privește concediul de maternitate, m-a dezamăgit, m-au dezamăgit discuțiile, primele discuții din Consiliu pe marginea acestei directive și mai ales faptul că unele state membre au spus că propunerea Comisiei reprezintă o bază mai bună de la care se poate pleca. Cred că acest lucru este o insultă la adresa Parlamentului, deoarece Consiliul cred că nu își dă seama care este procesul legislativ în Uniunea Europeană. Ideea este ca Comisia să vină cu o propunere, noi uh, înaintăm amendamente, noi suntem reprezentanții uh, cetățenilor, amendăm această propunere și Consiliul trebuie să reacționeze la propunerea amendată de către Parlament. Îmi dau seama că va fi foarte dificil va fi foarte dificilă situația în Consiliu datorită părerilor diferite între statele membre, însă mă aștept ca președinția ungară să facă tot ceea ce poate pentru ca în Consiliu să se ajungă la o părere comună uh, în legătură cu părerea Parlamentului European. Poate pentru unele state membre propunerea Comisiei reprezintă într-adevăr punctul de plecare, însă acest lucru nu ar trebui exprimat în mod public. În ceea ce privește uh, antidiscriminarea, legislația împotriva discriminării. Mă îngrijorează faptul că unele state membre doresc să se concentreze doar pe uh, handicap. Și mi se pare că și dumneavoastră doriți să continuați pe această linie. Cred că este foarte important ca această directivă să rămână una uh, integrativă și Cred că este o problemă că există diferențe atât de mari și de aceea trebuie să avem o directivă cât mai uh, largă. Sper că veți, re- veți reuși să faceți câteva procese și să nu uitați că guvernul german nu va fi întotdeauna același. Apoi o altă întrebare. Am auzit despre acest caz, despre o moașă din Ungaria care a fost arestată după ce a ajutat o femeie să nască acasă. În uh, Olanda, mai mult de jumătate din femei nasc acasă. Eu am făcut același lucru în urmă cu trei ani și m-am bucurat că am putut să fac acest lucru și de aceea am fost șocată să aud că în uh, Ungaria există legislație care împiedică nașterea acasă. Deci dacă acest lucru este adevărat, doresc să știu ce, ce se întâmplă și doresc să știu dacă femeile nu au dreptul să nască acolo unde doresc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, uh, doamna Cornelis, din partea grupului GUE, doamna Figureiro. Vă mulțumesc, doamna președintă. Domnule ministru, aș dori să mă alător și eu întrebărilor deja puse și nu, nu doresc să repet acești întrebările deja puse. Aș avea două întrebări suplimentare. În ceea ce privește um, directiva referitoare la concediul de maternitate, aș, fi, aș dori să știu ce considerați că trebuie să faceți ținând cont de propunerea venită din partea Parlamentului și nu de propunerea venită din partea Comisiei. Celălalt punct la care doresc să mă refer este următorul. Discriminarea devine din ce în ce mai uh, gravă și mă refer aici la discriminarea față de, femeile, de, față de femei la locul de muncă. Uh, din punct de vedere al uh, remunerării și al accesului la locuri de muncă. Femeile sunt uh, plătite foarte prost sau nu au un loc de muncă sau un loc de muncă de o calitate foarte proastă și toate aceste lucruri se leagă de sărăcia femeilor. Edith Bauer a spus că din nefericire la la strategia EU 2020, când uh, se vorbește de ocuparea locurilor de muncă, nu s-a ținut cont de aspectele de egalitate de gen. De aceea aș dori să vă pun o întrebare concretă. Intenționează președinția ungară să ia uh, vreo inițiativă în acest uh, domeniu și, desigur, cu rezultate concrete, dacă se poate. Deci, dacă veți uh, încerca să convingeți Consiliul să-și modifice poziția sau dacă în uh, domeniul bugetar vor exista niște evoluții uh, pozitive pentru acest domeniu, deoarece bugetul este foarte important în acest context al egalității de gen. La fel, ce se poate întâmpla în domeniul educației, Și în, în plus, cum doriți să combateți în mod concret inegalitatea în remunerare? Nu câștigăm nimic dacă folosim cuvinte frumoase tot timpul. Toată lumea a, a vorbit despre combaterea sărăciei, însă totul a au rămas niște cuvinte goale. Știu desigur că în șase luni nu putem schimba acum lumea, însă ar fi bine dacă ar exista uh, măsuri concrete de combatere a sărăciei. Domnule ministru, am uh, încheiat prima rundă de întrebări, însă înainte de a vă da cuvântul, Permiteți-mi să mă refer și eu la um, niște aspecte amintite deja de colegi. Și este vorba de aceste modificări la concediul de maternitate, deoarece eu sunt raportoare. Aș avea o întrebare pentru dumneavoastră, domnule ministru. La ce progrese ne putem aștepta din partea președinției ungare? Din cele spuse de dumneavoastră, eu am înțeles că ar trebui să renunțăm puțin la așteptările pe care le-am avut. Ați spus că sperați, că aveți speranța că în Consiliu se va putea purta o discuție deschisă pe marginea acestui dosar, însă vă așteptați ca președinția ungară să nu poată încheia acest dosar. V-ați referit la aspectele complexe ale, ale acestui dosar, la diferin, diferențele care există în statele membre, însă, în mod concret, în timpul președinției uh, ungare, la ce lucruri ne putem aștepta? Și în plus, trebuie să spun că sunt puțin uh, surprinsă. Guvernul uh, ungar a schimbat prevederile legale în acest uh, domeniu. A fost lungită uh, perioada de acordare a concediului de maternitate. Și um, promovarea familiei, um, um, combaterea schimbărilor demografice reprezintă o prioritate a președinției ungare. Deci cumva toate aceste lucruri uh, sunt uh, contradictorii, după părerea mea. Dacă este să ținem cont de ce ați spus în mod concret în legătură cu concediul de maternitate. Deci dacă este adevărat că propunerea uh, propunerea Parlamentului, care merge mai departe de propunerea făcută de Comisie, este cea care trebuie să este cea care trebuie acceptată, atunci înseamnă de fapt că nu dorim să avem uh, aceeași perioadă de concediu de maternitate ca în cazul Ungariei, deoarece astfel um, accesul femeilor pe piața de muncă după naștere va fi îngreunat. Pentru a proteja familiile și pentru a garanta uh, nașterile copiilor, trebuie să ne asigurăm că concediul de maternitate uh, există în continuare, pentru că dacă nu, toate aceste familii care se hotărăsc să aibă copii vor fi defavorizate. Deci, ar fi frumos dacă președinția ungară ar putea face progrese în acest domeniu și am crezut, chiar am crezut că veți face mai multe lucruri, însă acum după ce v-am auzit sunt puțin dezamăgită și mi-ar plăcea dacă ați avea o, perspectivă mai uh, pozitivă în ceea ce privește viitorul, mai ales în ceea ce privește concediul de maternitate. Domnule ministru. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Acum răspunsurile. Reconcilierea vieții de familie și a vieții profesionale. Mă bucur să văd că înțelegeți uh, eforturile noastre. Avem o abordare dublă. Încercăm să avem în vedere piața muncii. Ne-am adresat Comisiei pentru Ocupare din Parlament și ne-am uh, menționat ideile și avem de asemenea în vedere politici specifice pentru femeie. Acestea sunt cele două aspecte. Trebuie să reconciliem cele două aspecte, după cum ați spus și dumneavoastră. În ceea ce privește poziția femeilor pe piața muncii, poziția aceasta este afectată de îndatoririle lor acasă și știm că distribuția muncii între femei și bărbați nu este egală. Femeile sunt de aceea într-o poziție mult mai puțin stabilă pe piața muncii, după cum am văzut. Femeile renunță la ambițiile familiale pentru a avea o carieră, însă am văzut care sunt uh, efectele negative, femei care trăiesc singure și așa mai departe. Credem că inițiativele la nivelul Uniunii Europene sunt importante. Avem nevoie de priorități la nivelul Uniunii Europene și trebuie să ne sprijinim unii pe alții, să lucrăm în mod coordonat. Suntem, de asemenea, pentru uh, susținerea dezvoltării instituțiilor de îngrijire a copiilor. Este foarte important pentru ca femeile să poată să concilieze viața de familie și viața profesională. De asemenea, suntem pentru dezvoltarea diferitelor tipuri de concedii pentru persoanele care au grijă de copii și de alți membri ai familiei. Sigur că trebuie să ținem cont de diferențele individuale în diferitele state membre. Însă credem că trebuie să acordăm concedii pentru îngrijirea copiilor, nu neapărat femeilor. La ora actuală, mai ales femeile sunt cele care au grijă de cei care au nevoie de îngrijiri. Ne vom consulta cu partenerii sociali, însă partenerii sociali nu vor fi, bineînțeles, printre semnatarii pactului. Pentru a-i răspunde acum doamnei Thomson, Vă mulțumesc pentru că v-ați exprimat aprecierea față de măsurile pe care intenționăm să le luăm pentru a lupta împotriva violenței la adresa femeilor. În ceea ce privește luarea deciziilor și consolidarea rolului femeilor, există instrumente administrative. Unul dintre aceste instrumente este aplicarea cotelor. Anumite țări aplică cotele aș vrea să subliniez un lucru. Dacă ne uităm la studiile făcute, vedem că nici cetățenii, nici guvernele nu sunt conștiente de cum funcționează aceste cote în practică. Trebuie să lansăm o campanie de informare cu privire la aceste cote, pentru că aceste cote sunt un instrument important pentru a asigura oportunități egale și pentru a spori rolul femeilor în luarea deciziilor. Trebuie să creăm oportunități egale și apoi putem să promovăm femei în posturi de decizie. La ora actuală, cred că nu există șanse egale. Trebuie să știm care sunt practicile din fiecare stat membru în parte și, ținând cont de toate aceste aspecte, vom încerca să ajungem la un acord cu privire la cum anume putem susține cât mai bine femeile în procesul de luare a deciziilor. În ceea ce privește proiectul de directivă cu privire la antidiscriminare, antidiscriminare și violență. Vrem să subliniem acest uh, aspect în legătură cu pactul. Și în ceea ce privește întrebarea legată de guvernul maghiar și de compoziția guvernului maghiar, a fost un moment istoric, s-au făcut anumite alegeri care pot fi criticate. La ora actuală, guvernul a fost numit într-o anumită configurație, însă asta nu înseamnă că ignorăm tot ceea ce ține de promovarea femeilor. Asta nu înseamnă că nu credem că este important să le ajutăm pe femei în procesul de luare a deciziilor. Este o coincidență dacă guvernul are componența pe care o are la ora actuală. Și pentru a-i răspunde doamnei Bilbao. Doamna Bilbao mi-a pus o întrebare legată de ratificarea Convenției ONU și ce intenționăm să facem. Ungaria a dat uh, exemplul, a fost una dintre primele țări care a ratificat convenția și suntem în consultări cu alte state membre. Dacă sunt incertitudini, suntem gata să le clarificăm. În ceea ce privește sprijinirea persoanelor cu handicap, vom menține acest subiect pe ordinea de zi. Oratorul și-a închis un moment microfonul. Concediul de maternitate. Nu am vrut să rănim pe nimeni. În niciun caz nu am vrut să rănim cumva deputați din Parlamentul European, am vrut să vă informăm în privința poziției noastre, în privința abordării noastre în ceea ce privește propunerea Comisiei. Am vrea să continuăm negocierile în Consiliu, însă vrem să revizuim propunerea inițială a Comisiei în același timp. În ceea ce privește reacția statelor membre, pot spune că, din păcate, nu putem vorbi despre progrese la ora actuală dacă nu contăm pe amendamentele supuse de Parlament. Nu vom evita acest subiect, este un subiect important și în același timp este un subiect extrem de complex. Și suntem într-o situație economică foarte diferită, foarte dificilă un număr mare de state membre au trebuit să ia măsuri de austeritate și sunt în uh, mare dificultate la ora actuală. Ceea ce uh, ne va îngreuna misiunea. Următoarea întrebare este întrebarea doamnei Cornelisen. De ce evidențiem situația persoanelor cu handicap în cadrul directivei antidiscriminare. Am încercat să explic această abordare în discursul introductiv. Vrem să asigurăm o anumită continuitate cu ceea ce a făcut președinția belgiană. În afară de uh, asigurarea continuității, sprijinirea persoanelor cu handicap este o prioritate în general și am menționat evenimentul pe care, le vom, pe care îl vom organiza. Vom organiza un eveniment în paralel cu munca pe care o vom face legată de această directivă. Există o directivă cu privire la discriminarea uh, pe motive etnice, 14 2000, um, dacă îmi amintesc bine, 43, pardon, 2000. Și pentru a-i răspunde doamnei Figueredo la întrebarea legată de concediile de maternitate și de paternitate, și incorporarea concediului de paternitate în această directivă. S-ar putea să existe anumite probleme. Pentru că directiva se ocupă de sănătatea femeilor, femeilor, a femeilor care alăptează, de asemenea, și nu este de aceea temeul juridic adecvat pentru concediul de paternitate. Ar fi greu să includem concediul de paternitate în această directivă. Nu avem nimic împotrivă. Poate că ar trebui să găsim un alt temei juridic pentru concediul de paternitate. Dacă vorbim despre concediul parental și despre temeiul juridic pentru concediul parental, aici ar putea să intre și concediul de paternitate. Vom încerca să avem o dezbatere constructivă cu statele membre. Doamna președintă m-a întrebat de asemenea de ce nu suntem mai ambițioși. Voi spune doar un lucru reprezint astăzi președinția. Trebuie să ajungem la o poziție comună cu 27 de state membre. Dacă ar fi vorba despre un singur stat membru, acesta ar putea fi mai ambițios și legiuitorii maghiari sunt mai ambițioși, merg mai departe decât uh, propunerile Parlamentului European însă trebuie să fim atenți la faptul că există uh, alte 26 de state membre. Nu doar Germania are probleme cu această directivă, ci și alții. Am primit și alte întrebări care se referă la Ungaria și vă pot spune că s-a redactat un nou text legislativ, este pe masa guvernului și permite nașterea la domiciliu. Până în prezent nu exista legislație împotriva nașterii la domiciliu și existau femei care alegeau această uh, formă de naștere. Acum, după cum spuneam, există un proiect legislativ pe masa guvernului și odată cu adoptarea acestui text legislativ sperăm că condițiile se vor îmbunătăți. Încercăm să reducem toate pericolele și riscurile uh, legate de uh, femei și copii. Mulțumesc, domnule ministru. Începem a doua rundă de întrebări. Doamna Anival. Thank you, Chair. Uh, mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentare și pentru răspunsurile la întrebări. Cred că avem acum o imagine mai clară asupra președinției maghiare. Însă cred că au mai rămas câteva subiecte îngrijorătoare. Ați vorbit despre violența domestică și de uh, situația femeilor în ocupare și e foarte bine că ați făcut acest lucru. Toate antevorbitoarele s-au bucurat că v-ați referit la aceste subiecte. Însă este adevărat că subiectul egalității de gen nu era prezent în documentul inițial și aș vrea să-mi spuneți de ce a fost așa. Cred că astfel ajungem la o întrebare mai uh, generală, care se leagă oarecum de ce spuneam și anume că nu sunt femei în guvernul dumneavoastră. Ceea ce pare să ne ducă cu gândul la o problemă de includere a femeilor. Aș vrea să-mi spuneți care este rolul uh, pe care consideră guvernul că trebuie să-l aibă femeile în societate, în Ungaria și în întreaga Europa. Și uh, mergând mai departe, am înțeles că există niște planuri constituționale în Ungaria de a se acorda un alt statut juridic fe, uh, fătului de încă din momentul concepției. Uh, nu știu dacă asta va duce la o interzicere a avortului sau al interzicerii pilulei de a doua zi. Se întâmplă aici niște schimbări juridice importante uh, și e posibil să crească astfel riscul pentru viața mamei și viața copilului. Vreau să-mi spuneți uh, dacă considerați că așa trebuie procedat sau dacă acesta este calea pe care vreți să o apucați ca, ca stat. Cealaltă chestiune este tot una internă. Cred că în Parlamentul Maghiar ministrul de resurs a declarat că este pentru uh, locurile de muncă cu jumătate de normă pentru femei, pentru ca acestea să se poată ocupa și de familie. Am vorbit deja despre ocuparea femeilor, despre situația femeilor la locul de muncă. Credeți că aceasta este o procedură corectă și că va duce la familii mai fericite? Și ca să revin la chestiuni mai europene. Am vorbit despre strategia 2020 și, pentru, și despre femei în acest context și vă mulțumesc pentru răspunsuri. Dar vreau să vă întreb ce vreți să faceți dumneavoastră ca președinție pentru atingerea obiectivelor de la Barcelona legate de femei. Obrigada, signora. Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Sneșin. Dziękuję. Skład węgierskiego rządu to poważny problem. Mulțumesc componența guvernului maghiar este o problemă serioasă care vă face să pierdeți credibilitate. Această politică de gen trebuie uh, să fie tratată în mod corect și trebuie să începeți de acasă, deci prin schimbarea membrilor guvernului. Mă bucur că pentru guvernul maghiar este importantă combaterea violenței la adresa femeilor, însă mă tem că guvernul dumneavoastră nu își dă seama de faptul că în anumite state membre și poate că și în Ungaria există o violență instituționalizată a statului față de femei și aceasta se uh, manifestă prin legislația anti-avort care încalcă drepturile femeilor. Există și în țara mea o astfel de lege și are consecințe fatale. Parlamentul European, în ultima sa rezoluție, garantează femeilor dreptul la avort, la întreruperea de sarcină, în condiții de siguranță. Deci, dacă spuneți că dați prioritate combaterii violenței la adresa femeilor, trebuie să țineți cont și de această violență uh, instituțională care aduce atingere drepturilor omului în anumite state, mai ales în ceea ce privește drepturile de reproducere ale femeilor. Legile anti-avort au rezultatul că sunt uh, încălcate drepturile femeilor și scad drepturile femeilor față de drepturile bărbaților și starea de a fi însărcinată dăunează situației femeilor. Cred că ar trebui să vă redefiniți conceptul de egalitate. Vreau să știu dacă președinția se va ocupa de această absurditate care face ca femeile însărcinate să fie tratate altfel decât femeile care nu sunt însărcinate. Obrigada. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Bario. Calurosamente su Mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați venit la comisia noastră și ca și uh, celelalte persoane care au luat cuvântul înaintea mea, vreau să vă felicit pentru prezentarea dumneavoastră legată de subiecte foarte importante. Sunt uh, câteva subiecte dintre cele la care v-ați referit care sunt foarte importante pentru societate, cum este violența domestică. Eu sunt co-raportoare la un raport referitor la mandatul de protecție european. E vorba de un mandat de protecție pentru victimele violenței și ideea acestă la baza acestui mandat este să se acorde ajutor persoanelor și mai ales femeilor care au nevoie de așa ceva în statele Uniunii Europene. Acest, uh, această inițiativă se înscrie în programul de la Stockholm și cred că ar fi bine pentru foarte multe femei europene să se pună în practică. Fiind membră a Comisiei Libe, am avut uh, șansa de a vorbi cu ministrul de interne și cu ministrul de justiție în legătură cu acest subiect și cel din urmă mi-a spus că se speră ca președinția maghiară să se ocupe de pachetul privind victimele. Sper că acest lucru se va întâmpla și sper că acest mandat de protecție, care este susținut de o majoritate foarte puternică în Parlament, să uh, fie pus în practică respectându-se întregul pachet și sper să nu fie probleme. Aș vrea să știu ce părere aveți și dumneavoastră în acest sens. Și aș vrea să mai știu dacă președinția maghiară ne poate ajuta să deblocăm chestiunea mandatului de protecție la Consiliu, unde nu este susținut acest uh, subiect. Și aș vrea, aș vrea să mai știu ce măsuri concrete va lua președinția maghiară pentru protecția femeilor care au suferit violențe în Europa. Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Papadopolo. Ah, sorry. Yes, thank you for... Mulțumesc pentru prezentare. Trebuie să vă spun că nu am văzut prea multe în legătură cu egalitatea de gen în programul dumneavoastră. Am văzut însă că vă ocupați de politică socială și cred că aveți niște priorități foarte ambițioase. Mai ales aveți voința exprimată de a vă ocupa de practici pro-familie, de a implementa Pactul European pentru Egalitatea de Gen, de a implementa strategia europeană privind persoanele cu handicap și de a combate sărăcia. Eu personal aș dori să aud mai multe despre soluții practice pentru a atinge aceste obiective. Și întrebarea mea este în primul rând următoarea. Am înțeles că nu aveți cote pentru femei în procesul de luare a deciziilor. Ne puteți spune care este procentul de femei din forța de muncă din Ungaria și câte deputate, câte femei sunt în Parlament în Ungaria? Pentru că uh, Sigur că put, nu puteți face ca femeile să fie alese, dar le puteți numi în poziții de autoritate. Și aș vrea să știu dacă femei, aveți femei implicate în procesul decizional și în legătură cu prioritățile. Ne puteți spune dintre prioritățile dumneavoastră care sunt cele mai importante, ce veți face mai întâi și anume dacă va fi anul european al familiei, familiile, uh, practicile pro-familie care este principala dumneavoastră prioritate în domeniul egalității de gen în acest semestru? Pentru că șase luni nu înseamnă o perioadă lungă și nu puteți implementa tot. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Plumb! Mulțumesc! Aș dori și eu să-i mulțumesc domnului ministru Reteli. Mă bucur să vă întâlnesc din nou. V-am ascultat ieri la Comisia de Ocupare și aș dori să-mi vorbesc limba maternă. Domnule ministru, uh, am ascultat și am și citit uh, prioritățile pe care le aveți dumneavoastră în domeniul uh, politicii sociale și astăzi prezentarea în ceea ce privește cele trei priorități privind egalitatea de gen și dați-mi voie uh, să vă pun uh, două întrebări. În ceea ce privește revizuirea egalității de gen în perspectiva strategiei EU 2020, consolidarea uh, pactului privind egalitatea de gen, ați răspuns la una dintre întrebări că pactul nu va avea ca semnatari pe partenerii sociali i a vrea să îneleg de ce iar cea de a doua întrebare se referă la femeia, ă, poziia femeilor pe piaa muncii a vrea să tiu dacă preedinia dumneavoastră poate să ne dea câteva iniiative concrete în ceea ce privete reducerea diferenei salariale între femei i bărbai pe piaa muncii cu consecinele pe care le cunoatem cu toii. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Iana Kudakis are cuvântul. Thank you, Chair. Iana Kudakis, yes. Da, Iana Kudakis, mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru, pentru această dezbatere foarte interesantă. Eu am venit puțin cu întârziere, dar am prins ultimele replici foarte interesante. Eu mă ocup acum de femei în întreprinderi, în întreprinderi mici. Și ieri a fost o dezbatere legată de IMM-uri în Ungaria. Și unul dintre lucrurile menționate au fost creditele și cum cineva a trebuit să-l roage pe cumnatul său să-i garanteze creditul pentru că nu putea obține un credit el însuși. Eu vreau să știu uh, cât de ușor este pentru femeile din Ungaria să primească credite, să-și creeze propriile întreprinderi. Ce practici aveți în acest sens? Cât de mult încurajați femeile antreprenori? Faceți schimb de bune practici? între diferitele ONG-uri și industrii. Vă mulțumesc! Obrigada. Mulțume, mulțumesc! Încheiem aici dezbaterea și înainte de a-i da cuvântul domnului ministru, aș dori să uh, revin la o chestiune juridică menționată în legătură cu concediul de paternitate în directivă. baza juridică este acum una care vizează, temeiul juridic vizează acum și egalitatea de gen. Deci mi-aș permite să spun că aici intră și concediul de paternitate și alte măsuri de împăcare a vieții profesionale cu viața personală, promovarea parității și așa mai departe. Domnule ministru, vă rog să răspundeți acum la întrebările membrilor comisiei. Mulțumesc. Hanivel, um, Hannibal asszonynak válaszolva a, um, a, a, a nők um, szerepére vonatkozóan az esélyegyenlőség és a, az Am fost întrebat uh, în legătură cu rolul uh, femeilor și cu oportunitățile legale. După părerea mea, egalitatea de șanse este foarte importantă. Situația din, uh, în ceea ce privește situația din Ungaria, nu aș dori să intru în uh, detalii, deși mă voi referi pe scurt la acest lucru. Cel mai important factor este să ai posibilitatea de a alege. În ceea ce privește Ungaria, am oferit uh, uh, femeilor ocazia de a alege între un stil de viață tradițional și o carieră în lipsa familiei și femeile trebuie să aibă această alegere. Trebuie să, să, le, să sprijinim și femeile care au optat pentru un stil de viață tradițional. Cea mai bună soluție este să sprijinim ambele um, drumuri astfel încât uh, nu trebuie să nu trebuiască să sacrificăm familia sau cariera. A fost uh, făcută, s-a făcut mențiune la, la o remarcă din făcută în Parlamentul uh, Ungar și cred că trebuie să ținem uh, cont de contextul în care a fost făcută această declarație. Din păcate, doar foarte puține femei au locuri de muncă cu jumătate de normă, deși uh, ar, există o cerere mai mare în acest sens. Acest lucru ar putea să reprezinte o soluție în uh, includerea femeilor mai mult pe piața locurilor de muncă. Desigur, nu este singura opțiune pe care o au femeile, și, desigur, nu dorim să obligăm femeile să opteze pentru un loc de muncă cu o jumătate de normă. În ceea ce privește întrebarea legată de Constituție, Constituția este acum revizuită, în procesul de revizuire, deci nu avem detalii finale și de aceea nu pot să vă dau niciun detaliu în ceea ce privește uh, Constituția. Am, uh, am fost întrebat uh, și în legătură cu compoziția guvernului. Nu aș dori să fac comentarii suplimentare referitoare la această situație. Președinția ungară nu dorește să intervină în uh, domenii care țin de competența statelor membre. În ceea ce privește violența domestică, cred că pachetul de, de protejare a victimelor, din punct de vedere uh, legal, este un pachet foarte important. Ați spus că ați discutat cu ministrul de externe despre acest lucru. Uh, și cred că acest lucru um, intră în uh, responsabilitățile acestui minister, însă, desigur, trebuie să discutăm despre acest lucru um, pentru protejarea femeilor. Nu dorim să discutăm despre uh, victime ale unor uh, catastrofe, ci dorim să um, luăm pașii necesari pentru a preveni uh, aceste lucruri. Pentru acestea, pentru aceasta avem nevoie însă de eforturi uh, comune. Este vorba de o temă foarte importantă în cadrul uh, programului președinției. Ne dorim prevenirea violenței împotriva femeilor. și, desigur, ne dorim evitarea unor, apariția unor situații dramatice din acest punct de vedere. Apoi, în ceea ce privește egalitatea de gen și egalitatea de șanse, practici care sprijină valorile familiale și prioritățile noastre. Am, uh, ne-am elaborat programul ținând cont de priorități una după uh, cealaltă. Egalitatea de șanse, promovarea familiilor, este vorba de priorități care se află pe picior de egalitate. După părerea noastră, este, toate acestea sunt teme importante despre care dorim să discutăm la conferințele de la Gudulu și uh, de la Buda, Budapesta. În cadrul uh, Consiliului ne dorim să punem accent, un accent special pe aceste uh, teme. În ceea ce privește uh, pactul uh, referitor la egalitatea de gen. Nu aș dori să mă refer la conținutul acestui uh, pact în, ac- în acest moment. Cred, credem că este foarte important să ne folosim, să ne referim la toate aspectele menționate, diferența între salarii, participarea femeilor la procesul de luare de decizii și în, la instituții și aspectele legate de uh, violență. Acest pact va, va deveni un act adoptat de Consiliu, deci o declarație uh, politică a ministrilor. În ceea ce privește uh, rolul femeilor în uh, lumea afacerilor, Desigur, um, pot fi luați uh, pași mici care pot ajuta în, în, în îmbunătățirea situației. Um, Ungaria sprijină întreprinderile mici și mijlocii și în ceea ce privește uh, creditele și uh, subvențiile de stat, aceste lucruri sunt neutre din punctul de vedere al genului, deci nu există preferințe într-un sens sau altul. Acest lucru, desigur, nu este um, reflectat de componența guvernului uh, maghiar, însă femeile sunt prezente în uh, lumea afacerilor din uh, Ungaria. În ceea ce privește unor măsuri discriminatorii pozitive, nu există asemenea măsuri luate de guvernul maghiar, însă există foarte uh, multe femei care sunt antreprenori. Sprijinim de asemenea organizațiile, organizații civile care se implică activ în acest domeniu. Am fost uh, întrebat câte femei sunt prezente în Parlamentul uh, Ungariei și de asemenea câte femei sunt prezente pe piața locurilor de muncă din uh, Ungaria. În ceea ce privește ultimul aspect, cred că nu sunt suficiente femei active și ne dorim ca din ce în ce mai multe femei să aibă un loc de muncă în Ungaria. Desigur, trebuie să luăm mai multe măsuri pentru a reconcilia viața în familie și cariera. Cred că trebuie să găsim um, metodologia adecvată, soluțiile ad- adecvate și trebuie să punem uh, în aplicare aceste metodologii fiecare la noi acasă pentru a um, îndepărta aceste dezechilibre. Doamna uh, președinte a sugerat uh, niște soluții în legătură cu temeiul juridic și armonizarea acestui temei juridic și, desigur, vom ține uh, seama de aceste sugestii în cadrul negocierilor. Vă mulțumesc, domnule ministru. Doamna Plum dorește să pună o întrebare scurtă sau are un remarc. Aveți cuvântul. Um, mulțumesc. Domnule ministru Reteli, mi-ați răspuns că pactul nu va fi semnat de către partenerii sociali. Dacă nu va fi semnat, cosemnat de către partenerii sociali, va fi doar un angajament politic al Consiliului, pentru că, din punctul meu de vedere, un pact trebuie să fie cosemnat și de către partenerii sociali. Puteți să-mi răspundeți, vă rog. Vă, rog, vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere. Mulțumesc, doamnă Plumb. Are cuvântul domnul ministru. Mulțumesc. Nici Pactul precedent nu a fost semnat de către partenerii sociali, conform informațiilor pe care le dețin. Vă înțeleg întrebarea. Pactul acesta trebuie să aibă o anumită greutate. Mulțumesc, domnule ministru. Am ajuns la sfârșitul acestei dezbateri intrigante și interesante. Vă mulțumesc pentru că ne-ați dat uh, informațiile pe care ni le-ați dat și uh, urez toate cele bune președinției maghiare. Credem că această președinție va fi un succes și veți uh, lucra pentru bunăstarea cetățenilor europeni. Vamos continuar com a nossa ordem de trabalhos. Continuăm cu următoarele puncte de pe ordinea de zi. Punctul 5 se referă la cooperarea europeană în formarea profesională pentru a susține strategia Europa 2020. Discutăm despre un aviz al comisiei noastre pentru Comisia pentru Ocupare. Va fi pe 16. Pe 16 Comisia pentru Ocupare se va ocupa de această chestiune. Trebuie să luăm noi înșine o decizie. Votul va fi mâine Există 29 de proiecte de amendamente și are cuvântul raportoarea care ne va trece în revistă situația. Mulțumesc. Comunicatul, comunicarea Comisiei cu privire la pregătirea profesională pentru sprijinirea strategiei Europa 2020 nu ține cont suficient de formarea și pregătirea femeilor. Problema aceasta a fost definită ca o provocare specială, însă lipsesc indicații concrete pentru a garanta această politică în domeniul educației și formării profesionale. Trebuie să uh, utilizăm potențialul femeilor este importantă includerea aceasta pe piața muncii și este important să fie implicate în meserile netradiționale. Pregătirea nu ține cont de situația specifică a femeilor. Pregătirea profesională a femeilor este adesea uh, direcționată uh, spre meserile mai puțin bine remunerate. Sistemul de educație și formare profesională trebuie să țină cont de nevoile specifice ale femeilor, inclusiv femeile cu handicap, femeile sărace sau femeile care, um, care cresc copii. Trebuie să obținem un program adecvat și obiectivul este de a crește rata femeilor în formarea profesională. Trebuie de asemenea să creștem procentul femei, de femei care lucrează la, la domiciliu și uh, pe piața muncii în general. Conform strategiei 2020, este important să coordonăm formările profesionale ale femeilor cu nevoile de pe piața muncii. Opinia mea este succintă din cauza nevoilor administrative. Vă mulțumesc pentru amendamente și mă bucur să susțin amendamentele. Voi vota pentru ele. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamne raportoare. Doamna Clas este raportoare efectivă pentru PP. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc și raportoarei pentru acest raport, care este un, uh, un uh, raport succint, dar uh, foarte larg în același timp, deoarece este problemele foarte exact. Doresc să mulțumesc pentru faptul că discutăm despre egalitatea de șansă, și despre egalitatea de șanse pentru femei de a uh, exercita orice meserie își uh, doresc. Este bine să discutăm această temă într-un context foarte, într-un context mai larg. Deci da, este foarte bine că discutăm această dezbatere. Este foarte bine că avem aceste șase puncte deja în raport, însă acest lucru nu înseamnă că nu mai putem adăuga și alte lucruri. De aceea au apărut 29 de amendamente. Nu putem însă să acceptăm toate aceste uh, amendamente. Ceea ce este important este că uh, este să punem în prim plan situația uh, specială în care se află femeile pe piața muncii. Și acest lucru ne interesează pe noi toate femeile care suntem active. Și acest lucru este exprimat, este încercat să fie exprimat prin aceste amendamente. Trebuie să punem în prim plan faptul că femeile trebuie să aibă acces la orice tip de meserie, un lucru care pentru noi este de la sine înțeles, însă acest lucru nu este valabil pentru toată lumea. Diferen, diferențe între femei și bărbați încep să se manifeste deja din manualele școlare în care se vorbește despre aceste meserii diferite. Deci trebuie să încercăm să oprim să încetăm folo- folosirea acestor uh, stereotipuri. Și acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, printr-un manual școlar care prezintă situația într-un mod total neutru. Și de aceea, de aceea a fost foarte important pentru mine să atrag atenția asupra uh, acestor posibilități de urmare a oricăror, oricăror meserii. În plus, Um, trebuie să ne asigurăm că există un accesul la internet uh, pe bandă largă chiar și în zonele rurale, deoarece în aceste zone femeile au uh, șanse deosebite șanse deosebite de a urma o educație și există, o, există posibilități uh, de a fi activ din punct de vedere profesional chiar și de acasă. Apoi nu trebuie să uităm de mobilitatea uh, femeilor și de independența femeilor. Femeile au uh, un alt uh, acces la independență, la începerea unei mici afaceri și cred că există alte uh, posibilități uh, pe care le au uh, femeile de a începe o, o mică afacere fără a apela la credite foarte mari și fără a se îndatora prea mult. În concluzie, aș dori să mulțumesc raportoarei și cred că mâine vom avea în față un aviz, un text foarte echilibrat care să um, țină seama de toate aceste noi perspective legate de accesul la toate tipurile de meserii pentru femei și în cadrul uh, strategiei 2020 pentru a ajunge la situația în care um, să existe într-adevăr o egalitate de șanse în Europa și Europa să um, ajungă din nou în uh, um, vârful uh, puterilor economice din lume. Mulțumesc, doamnă Clas. Doamna Pârvană vă are acum cuvântul. I would like also to thank uh, the draft person. Mulțumesc. Aș vrea să îi mulțumesc uh, și eu, doamnei uh, Senișin. Mă bucur că raportul său și amendamentele mele merg în aceeași direcție. Mă bucur că a acceptat amendamentele noastre reprezintă o valoare adăugată importantă pentru acest aviz. Am încercat să mă integrarea uh, aspectelor generale um, ideile pe care le propun eu pentru a face parte din aviz se bazează pe șanse egale pentru toate femeile pe piața muncii, indiferent de um, pregătirea lor. Așa cum am discutat de multe ori în această comisie, mai ales pentru femeile cu minorități. Vreau de asemenea să solicit o cooperare sporită și mai multe stimulente pentru a încuraja femeile calificate să participe la formarea de-a lungul întregii vieți în vederea obiectelor, obiectivelor pe termen lung am uh, venit cu ideea um, stimulării uh, um, locurilor de muncă netradiționale, locurile de muncă în domeniul ecologiei și în alte uh, astfel de noi domenii. Toate acestea se leagă de discuțiile pe care le-am purtat și de audierile care prezintă date care arată că femeile sunt mai puțin reprezentate, nu doar uh, în pozițiile de top, ci și în pozițiile, în posturile uh, generale, în posturi respectate uh, legate de energiile regenerabile, um, în domeniul bancar și în uh, IT. Aceste locuri de muncă trebuie să se promoveze și trebuie să se promoveze și uh, mai departe în dezvoltarea profesională a femeilor. M-aș bucura dacă comisia noastră ar transmite un mesaj puternic uh, în acest uh, raport care să fie înaintat în plenar. Mulțumesc. Uh, doamna Cecova are cuvântul. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já mám jenom poznám. Mulțumesc. Am o observație foarte scurtă. Cred că nu este adecvat să se dea o listă specifică de meserii sau de ocupații în, pe care femeile nu ar trebui să le facă. Nu cred că trebuie să spunem că femeile trebuie să fie mai active în locurile de muncă cu emisii scăzute de, car de carbon. Nu cred că trebuie să avem o abordare atât de specifică. Sigur că trebuie să susținem implicarea femeilor în uh, domeniile mai puțin tradiționale, însă cred că nu vom avea succes dacă acest aviz nu este adoptat la plenară. Mulțumesc! Obrigada, senhor. Mulțumesc, doamna Cecova. Pasul palavra Are cuvântul reprezentantul Comisiei, domnul Delgado. Uh, uh, Mulțumesc mult, doamnă președinte. Într-adevăr, cred că observațiile dumneavoastră sunt foarte pertinente. Adică, atunci când Comisia a lansat această comunicare, a intenționat să-și aducă aportul la revizuirea așa numitului proces de la Copenhaga, adică procesul de cooperare în domeniul politicilor de formare și educație din ultimii zece ani. Ce are această revizuire deosebit este că încercăm să uh, creăm obiective specializate pe termen lung și chiar în vederea uh, strategiei 2020, în corelație cu strategia 2020, mai ales în legătură cu educația și formarea și strategia specifică 2020 în acest sens. Poate propunerea noastră vi se pare prea generală și vi se pare că nu se ocupă în mod specific de chestiunile de gen. Însă, cred că acestea sunt uh, implica, menționate implicit atunci când ne referim la includere. Pentru că există o tendință în zilele noastre să ne concentrăm pe chestiuni specifice și anume pe creștere. Creșterea este într-adevăr necesară, dar trebuie să păstrăm un echilibru între promovarea creșterii, așa numită economie inteligentă, și de asemenea includere socială. Și uh, egalitate nu înseamnă doar echilibru de gen, de gen înseamnă și reprezentarea diferitelor grupuri țintă existente pe piața de muncă și în domeniul formării. Noi ne ocupăm de chestiunea egalității de gen în mod specific atunci când spunem că egalitatea de gen trebuie să fie încurajată a, când, pentru că tinerii trebuie încurajați să aibă în vedere a, meserii mai puțin tradiționale. Și aici ne referim și la formare. Sublinierea formării nu înseamnă doar să lăsăm anumite meserii să fie dedicate bărbaților și nu înseamnă că ne așteptăm ca tinerii să se apuce de meserii fără să fie susținuți. Ne concentrăm pe orientare și credem că orientarea din școli în Europa nu este făcută suficient de eficient pentru a se defini în mod corect cariere pe termen lung. Se testează mult prea mult elevii și noi spunem că trebuie să se meargă de la testare la o degustare, să se vadă practic ce savoare are fiecare meserie și să se facă o încredere informată și convinsă atunci când se face alegerea meseriei. Și asta este legată și de chestiunea de gen, pentru că există percepții legate de uh, adecvarea anumitor meserii cu genul. Un alt aspect care nu este neapărat legat de gen, dar e foarte important, este atractivitatea. Sunt anumite uh, profesii și sectoare care duc lipsă de atractivitate. Și asta pentru că nu se explică clar realitatea și carierele nu sunt bine înțelese. Acest lucru trebuie să fie tratat la nivelul școlii și și aici genul poate să joace un rol. Aceasta a fost contribuția comisiei. Reacția dumneavoastră la această contribuție reprezintă o valoare adăugată care poate să ne uh, completeze, să ne amelioreze comunicarea și ideile și să reprezinte un aport real la munca noastră în următorii 10 ani. Acesta nu este un document final, este doar începutul, iar contribuția Parlamentului și a Comisiei dumneavoastră sunt foarte importante. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Delgado, pentru aceste explicații foarte clare. Dau acum cuvântul doamnei Senșen, raportoare pentru încheierea acestei dezbateri. Dacă dorește, poate să și răspundă la diferitele intervenții. Aveți cuvântul. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc foarte mult pentru toate amendamentele. Cred că acestea îmbogățesc acest aviz. Și în lumina celor spuse aici, cred că uh, documentul va fi adoptat la vot. Mulțumesc. Mulțumesc. După cum am mai spus, votul va avea loc mâine la Comisia Ocupare în 16 martie și în plenară a doua plenară din mai. Haideți să trecem acum la punctul 6. un punct referitor la delegația Comisiei pentru Drepturile Femei și Egalitate de Gen la Parlamentul Belgian la 9 noiembrie 2010. A fost o vizită de rutină în cadrul președinției belgiene. Ah, doamna Svensson văd că nu este aici. Atunci doamna Thompson ne va prezenta în câteva cuvinte rezultatele acestei vizite la Parlamentul Belgian. Doamna Thompson. Uh, Comisia a avut întâlniri interesante în uh, Parlamentul belgian. Ne-am întâlnit cu Comisia pentru uh, Femei din Parlamentul belgian. Nu toate parlamentele din statele membre ale Uniunii Europene dispun de o comisie pentru drepturile care reprezintă femeile. De aceea, pentru noi a fost foarte interesant să avem acest dialog cu comisia respectivă din Parlamentul Belgian. În momentul când am discutat uh, aspecte legate de gen în Europa, am considerat că este bine să ne lăsăm inspirați de practicile existente în diferite țări. Pe mine m-a impresionat ideea uh, belgiană de a avea vouchere pentru uh, munca domestică de acasă, pentru ajutoarele angajate pentru munca de acasă. Am auzit că președinția ungară dorește să introducă uh, locuri de muncă cu jumătate de normă pentru a ajuta femeile în munca de acasă. Și ce mi s-a părut mie interesant la situația din Belgia este că pentru a promova și a sprijini femeile și cariera acestora, au introdus un sistem prin care um, femeile care se aflau în șomaj puteau fi angajate ca ajutoare um, ajutoare pentru munca necesară în casele în case privată uh, private și acest lucru se desfășoară prin intermediul unor, unei agenții, statul belgian plătind un, o anumită sumă de bani pe, pentru fiecare oră de ajutor în casă. Mi s-a părut un uh, sistem foarte interesant și poate ar fi bine să fie introdus și în alte țări europene am uh, decis să invităm uh, membre ale Comisiei uh, Parlamentului Belgian la Parlamentul European pentru a discuta mai în detaliu exact această inițiativă și acest sistem. Vă mulțumesc, doamna Thompson. Doamna Bauer. Vă mulțumesc. Aș dori să spun și eu câteva cuvinte a fost uh, vorba de, de o vizită de rutină. În alte state membre ne-am întâlnit cu reprezentanții guvernelor. De, de data aceasta în Belgia exista doar un guvern care îndeplinește sarcinile administrative și soluția pe care am găsit-o a fost să vizităm Parlamentul și am fost uh, inspirat într-adevăr de ceea ce am văzut că se întâmplă acolo. Acest sistem menționat de doamna Thompson este un uh, sistem foarte interesant și cred că reprezintă un exemplu de cele mai bune practici în, în uh, Europa. se, se evită diferite uh, probleme legate de taxare și așa mai departe prin intermediul acestui sistem. Deci cred că este o soluție bună prin care se rezolvă, mai, se rezolvă două probleme deodată. Aș dori să mă refer la proiectul de legislație în ceea ce privește divizarea um, drepturilor de pensie în cazul uh, divorțului, în momentul în care femeia rămâne acasă să se ocupe de copii și de îngrijirea casei. Cred că în momentul în care vom discuta această temă, va fi foarte folositor să um, avem un schimb de opinii cu colegii din Parlamentul, parlam, din Parlamentul Belgian sau cu colegi din alte parlamente, deoarece um, fiind tot timpul aici în, uh, în, în uh, Bruxelles, nu v-am cunoscut pur și simplu aceste practici care sunt de fapt foarte bune. Acestea sunt singurele remarci pe care le avem. Vă mulțumesc, doamna Bauer. Încheiem um, această primă parte a întâlnirii. Mâine la ora 9 vom uh, continua și doresc să vă cer să vă duceți cartelele de vot pentru că va avea loc un vot nominal, poate așadar. Ne vedem mâine. Uh, vai começar agora <laughs> uh, a reunião de coordenadores. Aceasta fiind spusă, începe acum întâlnirea coordonatorilor cu ușile închisă.